Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf die heutige Sitzung des Haushaltskontrollausschusses eröffnen. Es ist die erste Sitzung unseres Ausschusses. Bună ziua! Este prima ședință a comisiei noastre în anul nou și vă doresc dumneavoastră tuturor și familiilor un an nou fericit, încununat de succes și ne doresc și nouă în activitatea noastră dificilă în Parlamentul European, într-o perioadă a crizelor bugetare în statele membre, o bună activitate, pentru că Comisia de Control Bugetar, spre deosebire de ceea ce percep poate unii, poate contribui esențial ca banii contribuabililor să fie cheltuiți într-o manieră eficientă. Ne aflăm acum în procedura anuală de descărcare de gestiune și în ciuda uh, rutinei uh, acestei activități avem astăzi o premieră. Pentru prima dată în comisia noastră este prezentă înalta reprezentantă pentru afaceri externe a Uniunii Europene, ne face plăcere că ați dat curs invitației noastre și că ați răspuns și tuturor întrebărilor uh, din partea comisiei noastre. Serviciul de acțiune externă um, are o activitate intensă, inclusiv implicată uh, în aspectele bugetare și um, conform tratatului de la Lisabona, sperăm să putem avea o bună colaborare în toate chestiunile. Bun venit în comisia noastră și doresc să vă dau cuvântul dar, înainte de asta, să ne răspundeți dacă doriți ceai sau cafea. Rapporteur, ich frage zuerst den Herrn äh, Berichterstatter, ob er einleitende. Întreb, îl întreb întâi pe raportor dacă dorește să facă o prezentare introductivă. Domnule Gaier, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg că descărcarea de gestiune a Serviciului de Acțiune Externă Europeană este legat de rapoartele eh, legate de descărcarea de gestiune și a altor instituții. Deci colegul Cearnețchi cred că este cel care ar trebui primul să intervină. Bun. Da, îmi cer scuze, nu am observat prezența în sala colegului Cernețchi, îmi cer scuze, aveți cuvântul. Uh, thank you, Chairman. Uh, first of all, I would like... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să o salut pe înalta reprezentantă a Serviciului de Acțiune Externă, Barona Catherine Ashton, ca și pe reprezentanții Curții Europene de Conturi care sunt prezenți în sală. Este pentru prima dată că avem de a face cu descărcarea de gestiune a Serviciului European de Acțiune Externă. Doresc să mulțumesc doamnei Ashton pentru maniera foarte promptă în care echipa domniei sale a răspuns la chestionarul nostru și pentru abordarea constructivă avută până în prezent. Apreciem faptul că Serviciul de Acțiune Externă își uh, ia foarte în serios responsabilitățile. Bineînțeles că avem totuși o serie întreagă de întrebări în legătură cu care mi-aș dori răspunsuri mai amănunțite. În ce privește uh, organizarea, schema de organizare a Serviciului de Acțiune Externă, nu mi este foarte clar care sunt rolul și responsabilității secretarului general executiv, domnul Wilmot. Poate că puteți să ne prezentați câteva date. În chestionar am cerut de asemenea măsuri concrete care să permită o mai bună sinergie între Serviciul European de Acțiune Externă și uh, diplomația pe plan național sunt recunoscător pentru informațiile furnizate, dar aș dori să ne menționați și câteva măsuri practice care au fost luate pentru a garanta această sinergie între servicii. Iar uh, în ce privește uh, delegația IC Compliance, Vrem să știm dacă situația între timp a fost îmbunătățită. Este posibil pentru serviciile dumneavoastră să ne furnizeze acum, uh, din acest punct de vedere, informațiile solicitate? Pot înțelege dificultățile existente în, în ce privește uh, costurile legate de prezența delegațiilor, mai ales în acele țări în care situația este foarte diferită de cea din uh, Uniunea Europeană. Puteți să ne furnizați detalii. În legătură cu modul în care Serviciul de Acțiune Externă a încercat să modifice uh, practicile în acel domeniu și eventual să țină legătura cu ambasadele noastre din acele regiuni. Serviciul de acțiune externă finalizează un uh, memorandum of understanding cu OLAF pentru a folosi uh, o bază solidă de colaborare. Dar ce înțelegeți dumneavoastră prin uh, o asemenea bază solidă care să fie prevăzută în memorandum? Este vorba despre o procedură care să administreze uh, plângerile existente în ce privește spațiul de acțiune externă și dacă de cum vor opera aceste criterii, acest sistem. Ehm, va exista un feedback din acest punct de vedere? Credeți că acest exercițiu de feedback eh, poate fi util pentru a rezolva eh, tot ce ehm, este semnalat ca fiind deficitar? Dumneavoastră ne-ați spus că aveți responsabilități în ce privește implementarea mandatului. Cât de detaliate sunt desc- detaliat sunt descrise aceste mandate. Puteți să ne prezentați conținutul unui asemenea mandat? În ce privește uh, postholderii din partea instituțiilor, uh, cei care sunt funcționari ă, înseamnă că pre, provin din instituțiile europene sau este vorba despre agenți temporari, ă, provin ei din statele naționale. Deci cei care ocupă aceste poziții în schemă, ă, să ne spuneți ce statut au. Trebuie să uh, vedem uh, care sunt și uh, modalitățile de respectare a angajamentelor bugetare care au fost luate pentru 2011 pentru a putea face o analiză inclusiv în modul în care au evoluat ele în 2012 și să putem face un calcul. Puteți să ne furnizați informații. În final, Aș dori să vă mulțumesc anticipat, doamnă Ashton, pentru răspunsurile dumneavoastră la aceste întrebări. Mulțumesc foarte mult, domnule Cearnețchi, în calitate de raportor al Comisiei de Control Bugetar al Parlamentului European pentru acest, acest capitol bugetar. Iar acum ar fi bine ca și reprezentantul Curții de Conturi să aibă posibilitatea să intervină. Să ne gândim că doamna Ashton, începând cu ora 10, are alte obligații, va trebui să ajungă la aeroport și uh, noi vom avea uh, posibilitatea să vorbim și cu domnul Sullivan, care este uh, și uh, el funcționar în Serviciul de Acțiune Externă adjunct. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru invitație. Sunt bucuros că pot să particip la această premieră, cum ați spus dumneavoastră. Dar premiere au loc și la festivalul de film de la eh, Berlin. Noi suntem trei reprezentanți ai Curții de Conturi astăzi prezenți în sală. Am și un coleg care a fost raportorul pentru partea administrativă a descărcării de gestiune și de asemenea domnul Fazecaș, pentru că va fi uh, parte a uh, raportului de auditare uh, care urmează să fie elaborat în ce privește activitatea Serviciului de Acțiune Externă. Vă mulțumesc că ne-ați invitat și aș dori să încep cu câteva observații introductive, după aceea să mă refer la raportul anual pentru 2011 și în cea de-a treia parte aș dori să fac câteva observații. Dați-mi voie, deci, câteva cuvinte introductive. Înainte de toate, trebuie să spun că am fost uh, <coughs> plăcut surprins să constat la pagina 308 a raportului de activitate pentru 2011 că s-a se intenționează atingerea vitezei de croazieră a serviciului la jumătatea anului 2013, ceea ce mi se pare că este o veste foarte bună. Putem spune că primii ani de existență ai serviciului au fost un fel de botez uh, al focului pentru Serviciul de Acțiune Externă, pentru a existat uh, perioada primăverii arabe, alte uh, situații internaționale intense. Poate că în alta reprezentantă s-ar fi așteptat la o demarare mai puțin intensă a activității sale. Au trebuit să fie întreprinse multe activități. Bineînțeles că a trebuit să fie recrutat personalul și să fie stabilite uh, oficial uh, relațiile cu celelalte instituții. Uh, relațiile cu directorii generale ai comisiei și acestea sunt foarte importante pentru noi ca auditori, după cum am și pus uh, în discuția cu un alta reprezentantă, este foarte important ca activitatea între Serviciul de Acțiune Externă și DEFCO să fie foarte clar definite și înțelese. Bineînțeles, calitatea activității desfășurate uh, este prioritară pentru toți cei implicați. Din acest punct de vedere, pot să Mă refer la câteva aspecte menționate de domnul Cernețchi în întrebările sale. Dați-mi voie să revin acum la raportul anual pentru 2011 și o vei face acest lucru în două părți. Prima parte, cum am spus, se referă la cheltuielile administrative, este capitolul 9 în raportul anual și include o serie întreagă de observații legate de activitatea serviciului de externe în aliniatul 9.25 până la 9.28. În partea a doua mă voi referi la capitolul 7, care se referă la relațiile externe și la aspectele legate de externe. Dar la acelea este capitolul 7. Revin acum la prima parte legată de cheltuielile administrative ale Serviciului de Acțiune Acțiune, capitolul 9 în raportul nostru. Există și aici, în acest capitol, două părți. Aici uh, o parte se referă la resursele umane și cealaltă parte la echipament. În ce privește resursele umane, Curtea a identificat două probleme care ar trebui să fie analizate mai amănunțit. După cum veți vedea în textul capitolului 9, dacă vă gândiți la uh, repertele pe care le stabilim noi, în șase cazuri din cele 17 auditate, informațiile furnizate legate de situația personală și de familie a uh, angajaților nu au fost aduse uh, actualizate. Deci aici uh, am constatat și plăți incorrecte care rezultă din această analiză. În ce privește agenții temporari, și contractele pentru agenți temporari au fost semnate într-o perioadă uh, cu decalaj de 3 până la 7 luni din momentul în care ei uh, și-au preluat responsabilitățile. În ce privește achizițiile, de asemenea, trebuie să fie făcute câteva observații. Există un caz specific legat de contractul de securitate în Venezuela, care a existat timp de 24 de ani nemodificat și situația este menționată în aliniatul 927 și după aceea au existat anumite deficiențe care au fost uh, semnalate în ce privește achizițiile în uh, trei din cele cinci cazuri examinate. Atât aș putea să spun în legătură cu cheltuierile administrative privind resursele umane și achizițiile. Și trec acum la punctul 7, relații externe și extindere și în același timp la raportul anual privind activitățile care se referă la fondurile 8, uh, 9 și 10 de dezvoltare. Uh, some of the... Unii dintre doamnele și domnii deputate își aduc aminte probabil de uh, recenta audierea comisarului Pibalks, uh, și profit de, acest, profit de această ocazie pentru a face un comentariu în ce privește aliniatele din raportul pe 2011, în ce privește capitolul 7 și capitolul cu privire la uh, um, Fondul European de Dezvoltare, care are de-a face cu sprijinul bugetar. Și sunt comentarii importante și pentru Serviciul European de Acțiune Externă. Programarea ajutorului european pentru destinațiilor partenere este o misiune uh, a căror răspundere au în comun uh, Direcția Generală și Serviciul European de Acțiune Externă și în timpul acestui proces uh, suma acordată cu titlul de ajutor, categoriile sunt determinate, precum și mecanismele de ajutor. Și în momentul uh, în care acești bani sunt plătiți, ei sunt trimiși cu titlul de sprijin bugetar și ca atare aș vrea să subliniez niște riscuri semnificative care uh, <clears throat> au fost evidențiate cu privire la sprijinul bugetar. În general, sprijinul bugetar este acordat unor țări care au lacune serioase uh, în ce privește sistemul de gestionare bugetară. Și sunt foarte prudent atunci când spun acest lucru, dar țin să îl subliniez. Apoi, aș vrea să mai spun faptul că auditul începe într-o fază anume a întregii proceduri, respectiv când banii au fost deja trimiși. Și este destul de dificil să ne dăm seama dacă o țară este cu adevărat eligibilă sau nu pentru a primi sprijin bugetar. Ca atare, ni se pare indispensabil să ne gândim dacă aceste riscuri sunt acceptabile pentru contribuitorul european, ținând cont de faptul că multe dintre țările partenere care deja au primit sprijin bugetar, fie au acest uh, slab sistem de gestionare a finanțelor, fie sunt uh, uh afectate de fraudă larg răspândită și de corupție. Ajung acum la remarcile mele de încheiere și aș vrea să fac referire la uh, următorul audit al curții în ce privește Serviciul European de Acțiune Externă, de care se va ocupa domnul raportor uh, Fazakaș și înainte de sfârșitul mandatului doamnei Ashton, știu că dumneiei va trebui să uh, clarifice multe din aceste chestiuni și sunt convins că vor exista evoluții pozitive. Um, împreună cu colegul meu spaniol, uh, membru al curții care se ocupă de capitolul 9 în ce privește cheltuielile administrative, vă stăm la dispoziție în cazul în care aveți întrebări. Vă mulțumesc foarte mult! pentru această declarație în numele curții conturilor. O să încercăm să profităm cât mai bine de timpul care ne-a mai rămas la dispoziție și aș vrea să vă rog, uh, stimată doamnă Ashton, să faceți declarația dumneavoastră, să dați câteva răspunsuri și apoi am să dau cuvântul reprezentanților grupurilor politice. Stimată doamnă Ashton, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac o scurtă declarație introductivă și apoi am să răspund la cele nouă întrebări pe care mi le-a pus domnul Cernevski și apoi am să fac câteva comentarii și în ce privește afirmațiile reprezentantului Curții Conturilor. Dați-mi voi mai întâi să spun că sunt foarte bucuroasă să fiu prezentă azi dimineață și mulțumesc domnului președinte și Comisiei de Control Bugetar că mi-au permis să găsesc această portiță, având în vedere agenda mea foarte încărcată. Uh, am avut ocazia să răspund în scris la cele mai mult de 170 de întrebări care mi-au fost trimise, dar și această întâlnire unde putem să discutăm în direct mi se pare importantă. Sunt bucuroasă și pentru că aștept să aud ideile dumneavoastră <clears throat> și să profit de contribuțiile dumneavoastră în acest moment în care încercăm să consolidăm administrația, gestionarea financiară, astfel încât Serviciul European de Acțiune Externă să fie suficient de flexibil, dar în același timp și eficient, având în vedere mediul în care acționăm. Nu vorbesc aici numai despre schimbările radicale care au avut loc în uh, vecinătatea Europei, dar uh, și ceea ce se întâmplă recent în țări precum Siria și Iran. Eu cred că trebuie să folosim cât mai bine resursele limitate pe care le avem la dispoziție și trebuie să respectăm obiectivele care au fost stabilite de Tratatul de la Lisabona. Apreciez sprijinul constant al Parlamentului European în momentul în care punem la punct politica noastră în diferite domenii. Eu cred că am răspuns la provocarea pe care a reprezentat-o uh, um, primăvara arabă. Am reușit să punem la punct mai multe concepte noi, mai ales a acestui task force astfel încât să putem să aducem un sprijin european pentru procesul de tranziție democratică și de schimbări în această regiune. Au existat mai multe crize, ne gândesc la Somalia, la estul Africii, la uh, regiunea Sahelului și uh, la evenimentele dramatice din Siria. Și am avut capacitatea să răspundem destul de repede la aceste uh, evoluții rapide din alte părți ale lumii, ca de exemplu uh, din uh, Birmania, Myanmar. Am dat dovadă de leadership în timpul covorbirilor cu Iranul și, de asemenea, în ce privește negocierile dintre Belgrad și Priștina. Ne-am angajat împreună cu partenerii noștri cheie pentru a soluționa mai multe aspecte care ne afectau avem un nou cadru în ce privește eh, drepturile omului care se aplică eh, relațiilor noastre cu oricare partener din lume. Și eu sunt mai convinsă ca niciodată de faptul că Uniunea Europeană, instituțiile sale și politicile sale au adevărată plus valoare și permit să avem eh, o politică externă și niște relații externe demne de acest nume. Însă trebuie să avem capacitatea de a pune la punct o abordare cuprinzătoare. Avem nevoie de instrumente comune, precum cele ale politicii externe și ale politicii de apărare și trebuie să ținem cont și de instrumentele care sunt disponibile în statele membre. Nu trebuie să existe o suprapunere între ce se face la nivel european și ce se face pe plan național. Având în vedere contextul economic, statele membre caută sprijinul Serviciului European de Acțiune Externă, mai ales prin intermediul celor 41 de delegații pe care le avem peste tot în lume. Și recunosc faptul că facem față cu acelorași presiuni economice și bugetare ca și alte instituții și de aceea încercăm să uh, folosim la maxim resursele care ne-au fost acordate. Am făcut două exerciții de screening ca să uh, identificăm economiile care puteau să se facă, am realocat 10% din personal și am ținut cont și de uh, ce trebuia să facem uh, pentru a asigura o uh, prezidare eficientă a Consiliului de Afaceri Generale a Consiliului care se ocupă de politica externă. Un al doilea screening a inclus uh, o reorganizare a sediului nostru și a delegațiilor. Noile delegații ale Uniunii Europene, așa cum știu deputații, sunt foarte diferite de uh, reprezentanțele Comisiei uh, care le-au precedat. Însă, să nu uităm faptul că personalul nostru se implică în momentele de criză, însă, într-o lume plină de amenințări, trebuie să putem să ne deplasăm personalul foarte repede și să-mi facem față uh, unor situații în, ca, în țări unde nu există bănci, unde nu există uh, um, posibilități de a intra rapid în contact cu reprezentanții noștri. Eu cred că am putut să profităm de practicile um, stabilite precedent de instituțiile europene și am profitat și de concluziile um, auditului intern. Am avut o bună cooperare cu Curtea Conturilor, am avut plăcerea de altfel să îi vizitez și pe dumnealor, dar noi a trebuit să punem la punct noi proceduri și noi politici ca să ținem cont de specificitățile Serviciul European de Acțiune Externă. A trebuit să avem, de exemplu, o finanțare în paralel a delegațiilor noastre. A trebuit să avem politici de recrutare a personalului care să poată să um, aibă în vedere faptul că trebuie să recrutăm diplomați din toate statele membre. Cooperarea cu statele membre a fost un aspect cheie. Succesul serviciului depinde foarte mult de cooperarea cu statele membre, dar și cu celelalte instituții europene. Cu Parlamentul, bineînțeles, uh, având în vedere faptul că eu dau seama fața Parlamentului de cooperarea cu Comisia, care vicepreședinte în exercițiu sunt. Și știind că cheltuielile operaționale sunt răspunderea Comisiei și, de asemenea, faptul că o mare parte din personalul de la Serviciul European de Acțiune Externe încă este uh, personal al Comisiei. David O'Sullivan a avut și el propriile sale provocări pe care le-a prezentat în raportul de activitate și a arătat cât de uh, uh greu a fost să gestionăm bugetul Serviciului European, uh, Serviciul European de Acțiune Externă. Mai mult ca niciodată, sper că va fi începutul, dar și continuarea unei discuții, pentru că noi depunem eforturi pentru a da încredere contribuitorului european, să-i spunem că banii lui sunt bine cheltuiți atunci când uh, Serviciul European de Acțiune Externă își folosește bugetul. Și noi suntem pe deplin conștienți de misiunea care ne-a fost acordată și de răspunderea care apasă pe umerii noștri și sunt dispusă să vă, mă bazez pe experiența dumneavoastră și sunt, cum spuneam, conștientă de faptul că avem o uriașă responsabilitate. Domnule Cernețchi, mi-a spus nouă întrebări și am să încerc să vă răspund. Mi-a spus o întrebare despre graficul de personal, cel inițial, și m-ați întrebat care este exact responsabilitatea secretarului general. El se ocupă mai ales de Consiliul de Afaceri Externe și coordonează munca ministrilor de resort. De asemenea, are responsabilități pentru chestiuni foarte precise, ca de exemplu, acum este foarte implicat în ce se întâmplă în Siria și sprijină programele de activități ale președinției și va călători împreună cu președintele Consiliului în Egipt în următoarele săptămâni. De asemenea, dumnealui este responsabil pentru coerența strategică a serviciului și lucrează în strânsă colaborare cu David O'Sullivan și împreună se ocupă de toate aspectele organizaționale, de la, din punct de vedere administrativ, financiar, resurse umane, strategii de dezvoltare, concluziile Consiliului care sunt așa cum știți, foarte importante pentru a stabili rolul jucat de Consiliu și rolul jucat de acest serviciu. Și se ocupă însă și de relațiile cu Parlamentul în calitatea sa de vicepreședinte. M-ați întrebat și cum lucrăm și cu Dave Cowan. În ce privește estul Africii? În momentul în care am creat acest serviciu, pentru prima oară am putut să punem la oaltă oameni de la diferite instituții cu competențe diferite, cei care se ocupau de uh, forțele militare, de uh, oferirea de ajutor umanitar, de um, um, securitatea serviciilor și transporturilor maritime, lucru care afectează nu numai Somalia, dar și alte țări din regiune cei care au competențe pentru a uh, ajuta pe tine să fie motivați de găsirea unui loc de muncă mai degrabă decât să dorească să-și dorească să devină pirați. Ei bine, sunt tot atâția parteneri care lucrează uh, și la Bruxelles, dar și pe teren și punându-și la oaltă competențele, creează sinergii. Este doar un exemplu a felului în care uh, um, noi ne desfășurăm pentru a face ca acțiunile noastre să fie mai eficiente. Țările care sunt prezente într-o anumită regiune, ca de exemplu în estul Africii, și mă gândesc că atunci când am fost la Mogadiscio, am fost în strânsă colaborare cu toate țările care sunt active în regiune, cu Kenya, de exemplu, pentru operațiunea Atalanta. Am vrut să fim siguri că avem suficiente resurse și, de asemenea, statele membre se bazează practic pe aceleași principii de coordonare și de creare de sinergii. Și dacă puneți întrebarea ambasadorilor statelor membre prezente în regiune, statele membre care colaborează cu noi în uh, estul Africii, eu cred că nu o să aibă decât cuvinte de laudă față de această metodă de acțiune. M-ați întrebat despre cifrele care lipsesc în ce privește șefii delegațiilor. O să vi le furnizăm. Cele mai bune practici a, tra- a învăța de la ambasadele statelor membre. Da, bineînțeles. Asta am făcut de la bun început. Faptul că reunim atât de mulți diplomați uh, foarte competenți din toate statele membre a fost uh, o mare plus valoare pentru noi. Delegațiile noastre au un personal restrâns dar foarte competent. Dar trebuie întotdeauna să facem față provocărilor și atunci, în momentul în care am făcut acest mix de uh, personal de la Comisie, de la Consiliu și de diplomați din statele membre, am putut să profităm de experiența fiecăruia. Și în plus trebuie să menținem practicile bune pentru care Europa este cunoscută peste toată lume și cum lucrăm. Facem schimb de informații, de documente, ne poziționăm și sper că atunci când vă veți da seama exact cum am procedat, veți fi mulțumiți. Nu au existat plângeri apropo de această situation, această, e vorba despre faptul că trebuie să ții cont de ce se întâmplă 7 zile din 7, 365 de zile din 365 peste tot în lume. Acesta este rolul acestei camere de situații. Acest personal se ocupă cu monitorizarea tot ceea ce se întâmplă în lume. Și eu pot să le cer un raport actualizat uh, despre ce se întâmplă, de exemplu, acum la Priștina și la Belgrad. Deci nu există motive de plângere în ce privește această parte a serviciului. Oricum, eu cred că acum uh, tot personalul este bine integrat în serviciu și faptul că statele membre au trimis diplomați pentru a lucra în acest serviciu a fost o idee foarte bună. Oricum, cred că multe întrebări dintre cele pe care mi le-ați adresat erau deja incluse în uh, setul de întrebări pe care am primit în scris și am răspuns deja, dar înțeleg deja de ce ați dorit să le repetați. Da, foarte repede răspund și reprezentantului curselor de conturi. Vreau să îi mulțumesc, apreciez tot ce face dumnealui și ce fac și colegii dumnealui. Mi-a făcut plăcere să vizitez Curtea Conturilor în ce privește personalul și situațiile familiale. Cred că am soluționat această problemă. În ce privește agenții temporari, deja am explicat. La începutul serviciului a durat mult. Eu tot semnam contracte zile în șir pentru că eram doar eu și încă nu aveam suficient funcționari care să îmi permită să accelerez întregul proces. Acum am acești funcționari și nu se va mai întâmpla să deleze atât de mult înainte de semnarea unui contract. În ce privește sprijinul bugetar, am avut o discuție fascinantă cu dumneavoastră când am venit la Luxemburg. Există diferite categorii de sprijin bugetar. Anumite state ne spun că au nevoie de capacitate de construire a guvernării pentru a susține educația, domeniul justiției și așa mai departe. Ei spun că atunci când acționezi în afara guvernului și când direcționezi fonduri spre ONG-uri și proiecte, oricât de bune ar fi aceste acțiuni, niciodată uh, performanța noastră nu se îmbunătățește, performanța statelor respective nu se îmbunătățește, pentru că ajutorul vine întotdeauna din afară statele respective nu dobândesc capacitățile dorite și ați spus foarte bine că trebuie să fie foarte clară modalitatea în care acționăm. Asta am încercat în liniile directoare publicate în septembrie anul trecut. Să avem legături mai bune cu alte state membre care au măsuri de susținere bugetară pentru a ne asigura că vom construi bine aceste capacități. Însă statele cum ar fi Pakistan și Afganistan reprezintă foarte multe provocări. Însă bineînțeles că protecția fondurilor este vitală. Este o problemă unde ar trebui să continuăm să, să utilizăm susținerea bugetară în cadrul Uh, unei, unui uh, context de siguranță a destinației fondurilor. Mulțumim foarte mult, doamna Ashton. Dăm cuvântul acum deputaților și uh, voi fi foarte strict, două minute uh, fiecare grup. Uh, urmează acum Inge Gresle de la PPE, după care de la Socialiști și Democrați, cine vorbește, domnul Calfin, foarte bine. Mulțumesc doamnei Barane Ashton. Vreau să spun că prin crearea acestui serviciu de acțiune externă am obținut atâta transparență cum nu am avut până acum în ce privește respectarea unui regulament bugetar. Deci, nivelul nostru de cunoștințe s-a îmbunătățit semnificativ și doresc să apreciez acest lucru. Apreciez și măsurile care au fost uh, luate în domeniul managementului financiar, inițiative importante uh, pentru noi. Sunt doar uh, suficient de mulțumită în ce privește răspunsurile la o serie de întrebări. Mă întreb cât costă, de fapt, să aduci 8800 de candidați care urmează să fie examinați și intervievați. Sigur, este o performanță să faci față, dar dacă mă uit și văd că doar 181 de posturi au fost ocupate, mi se pare că efortul financiar de examinare a fost totuși disproporționat de mari. 40% din ambasadori din delegații vin din statele membre. Uh, de fapt, uh, prevăzusem o treime. De ce s-a ajuns la 40%? În ce privește statutul personalului? Există o lipsă de personal în statele terțe. Ce întreprindeți în acest sens? Pentru că aș vrea ca dumneavoastră să ne sprijiniți dacă găsiți că aveți această posibilitate. În ce privește schimbul de informații între statele membre și uh, statele terțe, în ce privește întrebarea 131 dumneavoastră, spuneți că nu există nicio problemă, dar eu când stau de vorbă cu ambasadorii, uh, mi se spune că ei fac eforturi mari în timp ce susținerea din partea Serviciului de Acțiune Externă nu a existat, practic în ce privește um, headquarter uh, cartierul general în Mexic. Mă întreb dacă ați întreprins tot ce trebuie pentru ca acest uh, cartier general să fie bine conceput, să existe o posibilități de comparare cu alte instituții în ce privește funcțiile de conducere. Mulțumesc, doamne Gresle, colegul Calfin din partea grupului SCD, două minute. Uh, Mulțumesc, doamnă domnule președinte. Doamnă Ashton, vă mulțumesc pentru răspunsurile foarte cuprinzătoare la întrebările pe care le-am pus. Am două întrebări legate de cooperarea cu ceilalți actori din domeniu. În primul rând, ați menționat că în Somalia, dar și în alte părți, aveți un mecanism bun pentru coordonarea activităților cu alte instituții, de exemplu DEFCO. Am, aș include aici și ajutorul de urgență și alți actori internaționali. Ce ar trebui să se întâmple ca această practică să devină una standard, să nu fie vorba doar de anumite exemple izolate. Deseori, complementaritatea poate să aducă o plusvaloare considerabilă acțiunilor noastre. A doua întrebare se eh, leagă de legătura între uh, Serviciul de Acțiuni Externe și Serviciile de Informații. Ați uh, uh spus că uh, deja ați împlinit cota pentru uh, personalul trimis. Credeți că acest mecanism al delegării um, funcționează. Unele state membre nu sunt pregătite să delege perso- personal din cauza constrângerilor bugetare la nivel național. Și în ultimul rând, prevedeți anumite idei principi suplimentare pentru a consolida activitatea uh, serviciilor uh, de a utiliza, în sensul de a utiliza mai bine fondurile, de a avea o prezentare mai bună pentru a avea sinergii și plus valoare uh, pentru munca instituțiilor europene. Vă mulțumim că v-ați uh, respectat timpul de vorbire din partea alte domnul Schilakakis. Vă mulțumesc, mulțumesc doamna, doamna Ashton pentru prezentarea dumneavoastră. Voi încerca să fiu succint pentru că uh, am foarte mult de spus. Am înțeles că aveți atribuția de a de a supraveghea 141 de delegații. Trebuie să uh, vă ocupați de uh, acțiunile noastre peste tot în lume și bineînțeles că aveți nevoie de ajutor. Un, un, o posibilitate ar fi că nu există probleme sau nereguli, uh, ceea ce ar însemna că natura umană s-a schimbat substanțial. Dacă ne gândim la angajații din Serviciul de Acțiune Externe sau există probleme, dar încă nu există proceduri adecvate, ceea ce mi se pare mai probabil pentru că este vorba de un serviciu nou care angajează personal peste tot în lume, care acționează în principal nesupravegheat. Două probleme. Una, procedurile de negociere. Majoritatea contractelor sunt acordate prin procedura de negociere dacă vorbim de sume sub 60.000 de euro. În multe state, uh, această, această sumă este una foarte mare, în special în multe dintre statele în care acționați dumneavoastră. Se pot cumpăra foarte multe lucruri cu 60.000 de euro. Puteți face ceva pentru a avea mai puține proceduri de negociere. Din ultimele uh, întrebări am văzut că reședințele pentru șefii de delegație sunt uh, Uh, destul de diferite, 270 de metri pătrați în Hong Kong și 700 de metri pătrați în Jamaica, deci un mic palat. De asemenea, există contracte de un an și contracte de până la 10 ani, o discrepanță destul de mare. Și, în ultimul rând, puteți să introduceți un serviciu special de inspecție care v-ar putea să uh, introduceți stimulente ca angajații să fie mai uh, precauți în legătură cu felul în care utilizează uh, fondurile comunitare. Inspector, cum există în multe ministere de afaceri externe. Mulțumim, domnule Schelakakis. Nu văd pe nimeni de la Verzi. Dau cuvântul acum conservatorilor, domnul Epping. Două minute. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă Ashton când ați fost numită ca șef al Serviciului de Acțiuni Externe, ați uh, promis că acest serviciu va fi neutru din punct de vedere bugetar, însă de două ori ați cerut o, cerut, o, o, o creștere a bugetului bazată pe inflație. Uh, de ce ați renunțat la neutralitatea bugetară? Un o întrebare suplimentară ar fi o anexă la uh, regulamentul de funcționare al instituțiilor, ceea ce permite Serviciului de Acțiuni Externe să cheltuiască 10.000 de mii de euro trimițând personal în uh, diverse părți ale globului. Uh, există anumite sume care sunt plătite mm, drept compensație pentru trimiterea într-un locuri periculoase Însă, în situația bugetară actuală, mi se pare că aceste sume sunt cam generoase. De asemenea, fuziunea serviciilor Comisiei și a Consiliului a creat o birocrație cu foarte mulți directori și mai puțin personal. Nu sunt sigur că ă, stăpâniți gestiunea. Ă, mi-aduc aminte de, și de domnul O'Sullivan, însă, ca și el, sunt uh, dispus să fiu contrazis pe acest punct. Eu uh, uh, în ceea ce privește susținerea bugetară, sunt de părere că calitatea contează mai mult decât cantitatea. Am cheltuit 60 de milioane de euro cu uh, susținerea bugetară pentru anumiți, anumite state. Am, l-am susținut pe, am susținut regimul Mubarak cu 100 de milioane de euro înainte ca domnul Mubarak să își părăsească postul. Așadar, am dubii în legătură cu aceste măsuri. Mulțumesc. De la FT, doamna Andreasen, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Ashton, atunci când a fost înființat Serviciul de Acțiuni Externe. S-a dezbătut faptul că acest serviciu va înlocui ambasadele naționale. Și nu cred că acest lucru s-a clarificat vreodată. <coughs> Astăzi vedem că bugetul european a crescut cu 500 de milioane de euro anual și, în schimb, vedem expresii cum ar fi o angajare mai puternică în Orientul Mijlociu. Este vorba de costuri destul de mari pentru uh, asemenea rezultate care sunt doar formulări. Nu vrem, vreau să fiu foarte critică pentru că vorbim aici doar despre primul an. Însă, după cum știți, există situații critice în statele membre. Deci, cetățenii uh, vor examina cu grijă cum sunt cheltuiți banii noștri. Întrebarea noastră este dacă Serviciul de Acțiuni Externe va înlocui ambasadele naționale sau nu. Eu personal nu sunt în favoarea acestui lucru, dar aș dori să știu răspunsul dumneavoastră. În al doilea rând, dacă Serviciul de Acțiuni Externe ar înlocui ambasadele naționale, cum ar rezolva uh, Serviciul de Acțiuni Externe problemele naționale, de exemplu, relația Spaniei cu Gibraltarul. Puteți să clarificați aceste aspecte. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Există cineva aici din partea GUE care dorește să intervină? Vă mulțumesc. Iar acum are cuvântul domnul Ehrenhauser. Mulțumesc. Trei întrebări în legătură cu trei din merite. Prima întrebare legată de cooperarea serviciilor secrete. Sigur că există o cooperare în acest domeniu și cred că ele pot fi extinse pe plan european, dar aș vrea ca ele să se desfășoare sub control parlamentar și important este și controlul bugetar. Ce părere aveți dumneavoastră uh, Uh, în legătură cu o linie uh, bugetară specială în acest sens în bugetul dumneavoastră. În al doilea rând, transparența documentelor clasificate. Ce părere aveți dumneavoastră despre uh, o eventuală obligație ca în raportul anual să spuneți câte documente clasificate ați elaborat dumneavoastră, câte documente clasificate ați primit din partea altor instituții și ați trimis altor instituții. Eu cred că în folosul transparenței ar trebui măcar această cifră să fie menționată în raportul anual. Iar în ce privește locuințele de serviciu pentru angajații delegațiilor, am făcut uh, un calcul bazat pe ceea ce menționați dumneavoastră în raportul pentru 2011. În ce privește contract dezvoltarea locuințelor. Este vorba de 60 de milioane de euro costuri, dar știu că aceste contracte sunt semnate pe perioade diferite. Ca atare, această cifră are un caracter relativ. Putem oare să ne așteptăm ca pentru anul 2012 eh, cifra pentru aceste contracte, suma să fie asemănătoare? Iar în ce privește de pildă locuințele din Hong Kong, 20.000 de euro. Uh, pe lună. Sunt incluse și uh, serviciile de securitate. Aici uh, pentru șefii delegațiilor eventual și dumneavoastră aveți oare și uh, linii directoare interne în ce privește eventual niște costuri maximale pentru locuințe? Care este poziția dumneavoastră față de această problemă? Mulțumesc colegului Ernhauser, mulțumesc tuturor colegilor și Aș vrea și eu să adaug o scurtă întrebare uh, pe care Uh, nu uh, o va putea răspunde domnul Sullivan. Înțelegem că el are și responsabilități legate de anumite regiuni. Este oare necesar să îl uh, supraîncărcăm pe domnul Sullivan? Puteți să ne furnizați câteva informații în legătură cu asta? în legătură cu aceste responsabilități pe care le-ați atribuit. I know that at 10.15, I think your, is, it's your deadline. Vă mulțumesc pentru prezență. Sperăm că veți putea uh, răspunde în 15 minute întrebărilor noastre. Mulțumesc, domnule președinte. Am vrut să rămân pentru a răspunde la toate întrebările. Doamna Gresle, pentru a începe cu dumneavoastră, vă mulțumesc pentru munca pe care ați făcut-o dumneavoastră, ați vorbit despre transparență. Am crezut că ne veți face complimente, însă sper că recunoașteți că am încercat să uh, stabilesc relațiile între noi foarte clar în ceea ce privește economiile. Procedurile de recrutare. Am încercat să facem cât mai multe dintre interviuri prin video, uh, prin teleconferință, însă pentru mulți candidați acest lucru nu a fost posibil și am preferat să-i avem în persoană. Am avut o listă scurtă de candidați pentru șef de delegație și am, ne-am asigurat că dacă cineva uh, candida pentru mai mult de un post, interviurile au fost comasate delegații aveau un singur interviu cu mine care acoperea toate aspectele pentru care își depuseră candidatura. Pentru care își depuseseră candidatura. Am știut că vom avea un număr foarte mare de candidaturi și am anticipat acest lucru. Am încercat așadar să uh, păstrăm costurile la un nivel rezonabil, însă trebuie să ținem cont că aceste persoane vin de peste tot din lume, poate sunt diplomații ai statelor membre. Am avut un candidat din Australia. Am încercat să fim cât de riguroși cu putință, să folosim videoconferința, videoconferințele de fapt, noi acum avem foarte multe ședințe prin videoconferință și nu mai călătorim atât de mult. Am avut uh, candidați uh, foarte buni, nivelul de angajare a fost de am numit ca șef de delegație persoana care a fost cea mai bună la interviu. Am avut interviuri cu uh, toți, uh, cu toate, toți candidații. Unii au fost, uh, au, au avut o tehnică de lobby mai plăcută, alții mai puțin plăcută, însă eu am numit persoanele cele mai competente am încercat să am cei mai buni candidați și întotdeauna am numit candidatul optim pentru a stabili reputația serviciului nostru. Nu mă surprinde că ambasadorii cu care, ați, cu care ați vorbit se plâng că nu primesc informațiile suficiente de la statele membre. Știm că statele membre uh, folosesc raportările noastre politice. Poate uh, șterg numele noastre și, pun, și le semnează ei, trimit și trimit rapoartele pe care le redactează serviciul nostru. Noi vedem acest lucru ca un compliment. Există două probleme. Unu, Trebuie să ne asigurăm că informațiile pot fi obținute și transmise în mod confidențial și mai avem mult de făcut în acest sens. Și în al doilea rând, trebuie să constituim o relație cu statele membre. Veștile bune sunt că situația se îmbunătățește, însă nu este optimă. Domnule, domnule Calvin, m-ați întrebat uh, am folosit exemplul Somaliei pentru că mi s-a cerut un exemplu, însă și pentru a arăta că Mm, practica respectivă de cooperare cu DEVCO și cu alte servicii devine din ce în ce mai mult o practică standard. Din ce în ce mai mult, împreună cu colegii de la comisie, uh, lucrăm pe o serie de activități și uh, dezvoltăm procese standard. Cu domnul Ciolo și cu mine am uh, discutat despre munca din China pe comunitățile rurale și în agricultură. Noi lucrăm împreună pe acest proiect pentru a și lucrăm și cu domnul Carol de Gucht în domeniul comerțului. Am discutat chiar ieri în legătură cu Bangladeshul și ceea ce se poate face în legătură cu tragediile de acolo pentru a putea acționa din punct de vedere al comerțului și al serviciului de acțiune externă. Lucrăm și cu ceilalți comisari care uh, dezbat liberalizarea vizelor, uh, probleme legate de vecinătatea Europei, care bineînțeles țin de Consiliu și doamna Cecilia Malmström este, are un rol vital acolo. Uh, de asemenea, cu Anders Pibax și cu DEFCO avem discuții în mod regulat pe, în legătură cu uh, ceea ce se întâmplă pe teren. Nu este o relație perfectă pentru că întotdeauna apar situații noi. Încercăm să uh, avem o platformă prin care să uh, uh, ne întâlnim cu toții pentru a fi reprezentate toate serviciile relevante <coughs> într-o situație. Mali este un uh, serviciu, este un exemplu clar. Când discutăm situația din Mali, participă toată lumea care poate avea un rol în acțiunile de acolo. Uh, constant dezvoltăm noi modalități de cooperare. Când discutăm despre Arctică, uh, când discutăm despre Somalia, uh, încercăm să ne îmbunătățim activitatea. Secundarea personalului din statele membre. Există diplomați care vin pentru serviciul nostru pentru o perioadă de 10 ani, sunt plătiți de noi, deci nu există costuri suplimentare pentru statele membre și mai există și uh, ocazional experți care vin din partea statelor naționale pentru care ei plătesc, dar majoritatea oamenilor cu care uh, lucrăm noi sunt angajații noștri. Mie mi se pare că nu există o problemă din acest punct de vedere, mai ales pentru acele state state membre care își reduc personalul uh, din uh, diversele țări. Sunt persoane foarte bine pregătite care doresc să vină să lucreze în serviciile noastre. Iar în ce privește mai bună utilizarea resurselor naționale, suntem încă la început din acest punct de vedere. Noi încercăm să determinăm statele membre să coopereze cu noi. Unii din acest punct de vedere sunt mai deschiși decât alții instinctiv sunt mai apropiați de această dorință de colaborare. Dar, sigur, există modalități diferite în care colaborăm cu serviciile naționale, dar lucrurile se îmbunătățesc pas cu pas. Chiar dacă situația în clipa de față nu este din acest punct de vedere uh, ideală. Iar acum întrebarea domnului uh, Capis. Noi uh, încercăm să acordăm asistență, dar Uneori nu avem uh, uh, suficientă susținere din acest punct de vedere dar uh, în ce privește 60.000 de de euro, este o sumă importantă cu care operăm din acest punct de vedere. În ce privește rezidențele noastre în Hong Kong, Jamaica, dacă doriți să vedeți de ce avem acolo costuri. Sunt clădirile foarte înalte din Hong Kong în care apartamentele sunt foarte mici, în uh, Jamaica um, tipul de construcție este altul. Sigur că există evaluări uh, pentru fiecare uh, poziție în sine oamenii uneori nu locuiesc în condiții foarte bune. Sigur că în alte situații poate că locuințele sunt prea spațioase, clădirile prea spațioase închiriate și care ar putea să fie utilizate mai bine. Trebuie să vedem care este situația per total sigur că dacă o delegație folosește doar 20-30% din capacitatea locuinței respective, clădirii respective, nu este bine, dar uneori se organizează acolo și reuniuni de diverse tipuri. Deci, din nou, lucrurile trebuie să fie analizate per total pentru a aprecia calitatea locuinței posibilitatea um, inclusiv pentru oameni să aibă și spații de relaxare. Și noi avem probleme. Am închiriat în unele uh, spații uh, pe 40 uh, de ani în anumite situații. Sigur că din acest punct de vedere poate trebuie să analizăm lucrurile mai flexibil și mai creativ pentru a nu pierde timp, nu pierde bani. Deci, uh, sigur, uh, nicăieri nu se locuiește în palate. Sigur, uh, anumite clădiri închiriate sunt foarte drăguțe și poate că am fi putut să ne orientăm spre unele mai modeste. Deci, în ce privește serviciul de evaluare, este un serviciu care uh, evaluează uh, prin rotație uh, la fața locului ceea ce fac serviciile noastre, inclusiv aspectele de calitate a vieții, a personalului nostru, dar și aspecte legate de securitate colaborăm cu diverse instituții și uh, sperăm să uh, sporim eficiența activității noastre și uh, putem trage concluzii și legate de posibilități de cheltuială mai eficientă, de necesitate de formare profesională a oamenilor, pentru că această formare profesională, din punctul meu, este foarte importantă pentru sporirea calității serviciilor personalului nostru. Uh, domnul Epping. În momentul în care am instituit acest serviciu, ne-am uh, străduit ca amalgamarea să nu sporească costurile. Resursele suplimentare uh, se bazează pe faptul că în momentul în care s-au făcut anumite transferuri, nu s-a dispus și de toate resursele necesare. Și este important, mai ales în acest climat economic, ca noi să acționăm foarte precaut în ce privește costurile, inclusiv costurile de călătorie, de asemenea asigurarea unor legături video peste tot unde se poate, de uh, posibilitatea de a avea delegații acolo unde este necesar. Să ne gândim că oamenii vin din diverse locuri ale lumii pentru uh, furnizarea de cursuri, de training, tot ce ține de formare profesională, trebuie să fim flexibili din acest punct de vedere. Noi avem un număr mare de personal și trebuie să îl plătim. Bineînțeles că uh, am moștenit și probleme legate de promovarea personalului, de acordarea de stimulente și sigur că ă, tot ceea ce înseamnă obligație legală vis-a-vis -vis de personalul nostru trebuie să fie dus la îndeplinire și ă, uneori a fost nevoie de resurse ă, suplimentare care nu s-au acordat, nu s-au virat automat odată cu Uh, apelarea la respectivul personal. Bun. Este nevoie ca uh, uh, oamenii să se uh, uh, să fie uh, stimulați să reziste într-un mediu care poate uh, implica provocări foarte mari, fie că este vorba despre uh, Afganistan, fie că este vorba despre regiuni din Africa. Uneori, circumstanțele în care trăiesc sunt foarte dificile. Și Există în, uh, și echipe mici uh, care se deplasează în delegațiile în aceste uh, regiuni sigur că și ei au impresia că lucrurile pot să fie îmbunătățite, dar problema este că nu pot eu singură să modific lucrurile din acest punct de vedere, propunerile trebuie să vină din partea Comisiei. Dar Sigur că um, există și necesitatea de a schimba anumite reglementări. Delegațiile sunt conștiente însă că noi um, analizăm aceste lucruri cu maximă atenție. Și cred că um, Există și alte probleme. Aduci oameni în aceeași clădire care provin din diverse instituții Uh, și care trebuie la un moment dat să formeze o echipă. Adesea nu au idee despre obligațiile uh, pe care vor trebui să le îndeplinească în specificul noi instituții. Sunt uh, chestiuni legate de garantarea locului de muncă, de crearea unei perspective de carieră pentru ei, dar eu trebuie să spun că a fost un demers foarte dificil, mai ales când este vorba despre diplomați care vin din multe state membre. Iar Sigur că este nevoie și de o susținere financiară pentru această activitate, dar sigur că noi vom analiza cu maximă atenție și observațiile uh, făcute de către Curtea de Conturi. Iar în ce privește exemplele pe care le dau eu, într-o uh, țară ca Afganistanul, când știm care sunt uh, problemele acolo, trebuie să ne dezvoltăm propriile capacități și acest lucru poate că este valabil și în alte state din lume. Noi uh, trebuie să susținem până la urmă și dezvoltarea unor sisteme guvernamentale astfel încât statele membre în care acționăm să ne permită o acțiune transparentă și adecvată. Ehm, trebuie să putem acționa responsabil, dar este o mare provocare și eh, sigur că este legată și de cheltuieli. Pentru ca eh, toți eh, banii veniți din partea contribuabililor să poată să fie utilizați. Doamne Andresen, să știți că bugetul nu a crescut, cum spuneți dumneavoastră, nu trebuie să priviți lucrurile astfel. Sunt bani care provin din diverse sisteme și care uh, permit crearea sistemului. Dar nu trebuie să fim prea îngrijorați. Da, spuneam uh, că este nevoie de un angajament mai puternic în Orientul Mijlociu. Eu cred că existența Serviciului de Acțiune Externă și din punct de vedere al acestei politici înseamnă o diferență substanțială. Noi nu suntem un stat membru și nu acționăm ca un stat membru. Noi trebuie să acționăm în spiritul a ceea ce Uniunea Europeană își dorește să întreprindă. Trebuie să fie o, un demers coordonat în spiritul unei politici europene. Din acest punct de vedere colaborăm cu uh, Parlamentul, cu Comisia în toate aspectele, inclusiv aspecte legate de schimbările climatice. Deci, tot ceea ce facem noi este ceea ce dorește Uniunea Europeană să întreprindă și înseamnă standarde foarte diferite față de uh, acțiunile statelor membre. Iar uh, Spania, de pildă, este uh, un exemplu în legătură cu atitudinea față de a-și trimite diplomați în serviciul de acțiune externă. Noi trebuie Uh, să determinăm statele membre să coopereze în maniera dorită de Serviciul de Acțiune Externă, pentru că în felul acesta și eficientizarea costurilor uh, va avea o mai mare reușită. Avem din acest punct de vedere exemple bune și mai puțin bune în ce privește relațiile cu statele membre. Există și Banca Europeană de Investiții, care din acest punct de vedere are o experiență și ne poate asista. Ne-ați întrebat, uh, domnule Ehrenhauser, și despre cooperarea între serviciile secrete. Bun, în ce privește uh, documentele pe care le transmitem noi mai departe? Nu știu exact uh, la ce vă referiți, pentru că uh, Sigur, noi ne uh, dorim uh, să dispunem de uh, surse pentru a înțelege mai bine ceea ce se întâmplă în diversele regiuni din lume. Și, de asemenea, există servicii interesate de a obține ceea ce ni se furnizează nouă din acest punct de vedere. Documentele care ajung la mine sunt configurate, construite special pentru mine din acest punct de vedere. Sigur, există informații pe care ceilalți comisari le primesc în legătură cu diversele subiecte. Este greu să răspund la solicitarea dumneavoastră. Există un flux constant de informații din acest punct de vedere. Sigur, provin informații din partea statelor membre, din partea delegațiilor, din partea unor surse deschise. Sigur, noi avem un serviciu care urmărește ceea ce se întâmplă în uh, lume și inclusiv care monitorizează inclusiv oferta audiovizuală și uh, a presei scrise în legătură cu informațiile. Dar Eh, sigur că eh, există aici și costuri care sunt fluctuante, eh, ținând seama de cursul de schimb al euro. Noi încercăm să creăm garanții pentru utilizarea cât mai rațională a resurselor, inclusiv când este vorba de rezidențele noastre. Dar în ce privește stabilirea unui plafon maxim Sigur, noi ne străduim tot timpul să nu depășim uh, un buget prevăzut. Dar dacă trebuie să înțelegi că dacă dorești să cumperi un apartament sau să închiriezi un apartament în Hong Kong, uh, uh, te uh, costă altfel decât dacă dorești să achiziționezi o locuință spațioasă în alt loc din lume și sigur că colaboratorii mei uh, din acest punct de vedere uh, desfășoară o activitate extraordinară, uh, inclusiv în ce privește organizarea acestor cartiere generale dar și uh, uh, eu vreau să vă spun că uh, valorific un talent extraordinar al colegului care stă lângă mine și care dispune de o experiență de lungă durată și îl invit să analizeze lucrurile, să decidă unde poate să găsească colaboratori. Deci David este foarte interesat de relațiile noastre cu China, de pildă, de aspectele comerciale, economice, este foarte interesat de relațiile noastre cu Rusia care de asemenea sunt foarte importante. Deci trebuie să utilizăm uh, maximal resursele de care dispunem. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care l-ați rezervat pentru a răspunde la întrebările noastre. Înțeleg că dumneavoastră vă trebuie să luați avionul spre Irlanda în contextul președinției irlandeze și cred că este momentul să vă mulțumesc și pentru activitatea pe care o desfășurați uh, în folosul Uniunii Europene și vă dorim mult succes uh, și pentru anul 2013. Dear colleagues, um, we have the, uh... Dragi colegi, domnul O'Sullivan este disponibil să răspundă la o a doua rundă de întrebări și cred că ar trebui să folosim această posibilitate pentru că mulți colegi doreau să ia cuvântul, domnul Odi, doamna Iala, domnul Sala Franca, doamna Gresle, deci vă dau acum cuvântul și începem cu Jean-Pierre Odi. Merci, Vă mulțumesc, domnule președinte. facem față unei situații deosebite și îmi pare rău că nu am avut un asemenea schimb de opinii anul trecut, deoarece serviciul a fost creat uh, pe 1 decembrie 2009 de către tratatul de la Lisabona și chiar dacă comisia a avut nevoie de mult timp, decizia concretă de creare a fost luată în 2010 și noi acum analizăm exercițiul bugetar 2011 și deci îmi pare rău că în 2010, de exemplu, n-am avut un asemenea schimb de opinii ca să ne pregătim mai bine discuția prezentă. Știți foarte bine că de multe ori am refuzat uh, descărcarea bugetară Consiliului și acest lucru nu a avut niciun fel de consecințe politice. Parlamentul era de acord cu Comisia, dar, cum spuneam, nu a existat niciun fel de impact. Și acum eu mă întreb ce fel de descărcare o să acordăm noi. Domnule președinte, aș vrea să vă pun o întrebare. Care este perimetrul acestui audit, domnule președinte? Pe ce anume ne uh, pronunțăm noi? pentru ce dăm noi descărcare bugetară? Aici este un serviciu uh, independent al Comisiei. Doamna înalt reprezentant uh, și Directoratul General al Comisiei se ocupă de, de cheltuielile operaționale și cheltuielile administrative, dar există și comisarul Fiule și domnul Pibal și doamna uh, Georgeva, care au și ei un cuvânt de spus despre aceste cheltuieli operaționale. Uh, noi vom analiza aceste cheltuieli operaționale din cadrul serviciului extern. Am auzit intervențiile membrilor curții de conturi. Trei membri ai curților de conturi auditează aceste conturi. Și de ce vreau să știu care este uh, perimetrul acestui audit, pentru ce vom acorda noi o descărcare. O altă întrebare pe care mă o puneam, mai degrabă observație. De un an de zile m-am gândit că am putea să avem un audit al banilor pe care putem să economisim pe plan european, pe plan național, pe plan regional, pentru anumite domenii de activitate, ca de exemplu cercetarea, ajutorul extern, diplomația. Și atunci vă întreb, nu credeți că a venit momentul să facem o evaluare pe plan politic a acțiunilor pe care statele membre și Uniunea Europeană le întreprind, un audit independent la care, în care să fie implicată și Curtea de Conturi Europeană în relație cu cele 27 de curs de conturi naționale și să existe și o dezbatere la nivel de parlamente naționale și de parlament european. Să vedem cum putem să facem economii. Avem un patrimoniu imobiliar uriaș, sute de imobile. De fiecare dată când ne deplasăm, ne dăm seama că serviciile și ambasadele nici măcar nu au un xerox în comun. De fiecare dată am acest sentiment de risipă. Da, se întâlnesc, uh, uh, organizează reuniuni în comun, dar mă întreb dacă nu am putea să avem o stare de lucru, o stare de fapt, uh, ca să știm ce economii se pot face acolo unde sunt reprezentate și ambasadele și Serviciul um, European de Acțiune Externă. În ce privește multilingvismul, am consultat uh, site-ul doamnei înalt reprezentat. Dacă nu mă înșel, este doar în limba engleză. Dacă ați putea totuși să aveți uh, patru sau cinci alte versiuni lingvistice, ar fi bine, pentru că s-a respectat ideea multilingvismului. Mulțumesc, domnule Jean-Pierre Diu, mulțumesc, doamne Alassander. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că doamna înalt reprezentant a fost prezentă aici. A fost o situație foarte interesantă și a fost o discuție instructivă și mă bucur că domnul O'Sullivan a rămas în sala a cărei experiențe și a cărui know-how îl apreciez. În același timp, uh, uh, este bine să putem să discutăm despre tot ceea ce construim și trebuie să ținem cont de trecut uh, și știm că au existat anumite situații conflictuale, dar probabil că datorită experienței dumneavoastră, uh, Serviciul European de Acțiune Externe va evolua mai bine pe viitor. <clears throat> Eu cred că este o chestiune complexă, sensibilă pe plan politic, uh, dar ne dorim să construim cât mai bine viitorul Serviciului European de Acțiune Externă bazându-ne pe, această, um, pe acest know-how. Eu aveam o întrebare în ce privește mobilitatea. Știm foarte bine că, în general, uh, diplomații sunt mobili. Există acest tip de mobilitate destul de specială. Comisia are un alt sistem de mobilitate și ceea ce implică anumite aspecte administrative și în funcție de necesitățile interne. Dar în ce privește delegațiile, vreau să vă întreb care este tipul de mobilitate care este aplicat? În ce privește uh, experiența um, personală, în ce privește um, inf- serviciul de informații, informația deținute, deci ar fi foarte bine ca această mobilitate să nu ducă la o um, întrerupere, la o suspendare a muncii. Și de aceea doream să vă a, uh, pun această întrebare. Deci, ce anume aveți în vedere din punct de vedere al mobilității personalului? Apoi, în ce privește cooperarea cu statele membre, care era caricaturizată mai devreme de un coleg, eu aș vrea să fiu mult mai serioasă. Eu cred că există o adevărată relație de cooperare cu statele membre. <clears throat> Și eu cred că, deși există criza um, economică, au existat și anumite oportunități și acum uh, putem să lucrăm mână în mână și să existe o cooperare pozitivă în cadrul diplomației europene. Și atunci mă întreb în ce sens putem să facem progrese din acest punct de vedere, în acest aspect. <coughs> și cum se poate coopera în diferitele uh, țări partenere între ambasadele deja prezente la fața locului și uh, delegațiile serviciilor europene de acțiune pentru a se evita suprapunerea serviciilor. Și o altă întrebare. Vreau să știu ce se întâmplă cu personalul evacuat. Comisia, să spunem că decizie rapatrierea unei părți a personalului în cazul unei situații critice, Dar să ne gândim ce se întâmplă cu acest funcționar. Trebuie să-i fie prezervată viața, dar ce se întâmplă atunci când aceste persoane sunt rapatriate, sunt afectate în alte servicii, cât timp durează până când sunt trimiși în altă parte, deci ce se întâmplă cu ei. Și dacă îmi dați voie, domnule uh, președinte, aș vrea să adresez o întrebare și domnului Blisten de la Uh, Curtea de Conturi. Uh, apreciez munca dumnealui pentru că este foarte dificilă și dumnealui consideră că problemele uh, de la Serviciul European de Acțiune Externă sunt diferite de cele pe care le întâlnim în alte servicii din instituțiile europene? sau este pur și simplu vorba despre probleme de natură administrativă pe care le, uh, uh, le-am văzut și în alte uh, organizații sau agenții europene. Pentru că ne dăm seama că atunci când se serviciul operațiune externe este prezent în Afganistan, în Somalia sau în, în alte state, situația nu poate să fie peste tot la fel. Mulțumesc, doamnă Aela Senera, cuvântul domnul Sala Franca. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a spune că eu sunt mulțumit de răspunsurile pe care ne le-a adresat doamna înaltă reprezentant, la întrebările pe care le-am adresat. Putem să fim demagogi și să uh, arătăm cu degetul uh, câți metri pătrați are cu tare sau cu tare un sediu al uh, delegației. Da, există lacune, trebuie îmbunătățite anumite aspecte, însă, pentru mine, cel mai important este ca acest serviciu să fie coerent, eficient și vizibil. Și atunci acest exercițiu mi se pare indispensabil, cu atât mai mult cu cât Uniunea Europeană trece printr-o perioadă de criză. Trebuie să dăm dovadă de răspundere și de rigurozitate. Domnule președinte, știți că la Comisia AFET se elaborează un raport și trebuie să cooperăm, să acționăm mână în mână este primul exercițiu bugetar pentru care se va acorda o descărcare. Deci, atunci când analizăm situația, trebuie să ținem cont de concluziile curții de conturi. Nu s-au înregistrat erori materiale în ce privește cheltuielile. Din punctul de vedere al Comisiei AFET, S-a ajuns la concluzia că este nevoie, cum spuneam, de mai multă rigurozitate, dar trebuie să evităm exagerările. Trebuie să fim pe deplin conștienți de specificitățile acestui serviciu. Anumite hotărâri deja luate în trecut nu trebuie să uh, fie puse sub semnul îndoielii din cauza um, descărcării bugetare. Curtea de conturi, pe de altă parte, ne spune că legislația trebuie să fie mai bine aplicată în ce privește personalul uh, uh, care nu are decât contracte temporare. Deci, domnule O'Sullivan, ce intenționați să faceți? Veți păstra toți reprezentanții, toate reprezentanțele actuale și apoi, domnule O'Sullivan, misiunile de observare a alegerilor. Iată, uh, un aspect foarte important pentru noi. Ar trebui să existe mai multă transparență în ce privește costul acestor misiuni. Noi sprijinim foarte mult această idee, dar noi credem că ar trebui să existe mai multă transparență privitor la cheltuielile uh, pe care le reprezintă aceste misiuni de observare a alegerilor. Eu am senzația că în ce privește trupele uh, um, um, armate, avem prea mult general și prea puțini soldați care pot efectiv să efectueze aceste misiuni pe teren. Domnule președinte, ați făcut o analiză cost-beneficii? Există poate delegații care n-ar trebui să fie operaționale? Există țări care sunt importante în ochii noștri, dar care deocamdată nu beneficiază de sprijin suficient. Este cel puțin impresia Comisiei AFET. Și în încheiere aș vrea să revin la ceea ce spunea doamna Ashton despre com uh, competințele și capacitățile domnului O'Sullivan și eu îl apreciez pentru că îl cunosc de mulți ani. Mulțumesc, domnule Sala Franca. Doresc să folosesc ocazia pentru a atrage atenția că tocmai această cooperare cu comisiile specializate pentru noi este foarte importantă și din acest punct de vedere ă, ținem seama de solicitarea din partea AFET pentru că este vorba în ce privește descărcarea de gestiune nu doar de interesele Comisiei de Control Bugetar, ci de interesele Parlamentului European în general. Uh, deci, pentru noi este un mijloc important de a acționa. De aceea mulțumesc domnului Salafranca și pentru exprimarea unui punct de vedere din partea AFED. Următoarea pe lista noastră este doamna Gresle. Mulțumesc. Trebuie să mă mai uit puțin la însemnările noastre pentru că anumite lucruri nu au fost, nu au primit răspunsul în altei reprezentante. Deci, trebuie să ne gândim că avem 40% posturile de ambasador care vin din partea statelor membre. Noi solicitasem o treime. De ce s-a ajuns la 40%? Sigur, nu știu dacă dumneavoastră spuneți că s-a recurs întotdeauna la cei mai buni, asta îmi stârnește un zâmbet. Am analizat procedurile de recrutare și în foarte multe din proceduri, candidații de la bun început sunt uh, prestabiliți, ca să zic așa, și um, ca atare um, oamenii au început să fie decepționați, să nu mai participe la selecții pentru că știu că nu are nici un rost. Și uh, mi se pare doar că este un fel de obiectivitate de suprafață care s-a respectat. În al doilea rând, organigrama din cartierele generale. Avem o direcție generală cu 44 de oameni și directorate cu 22, 27, 29 de oameni. Oare așa trebuie să rămână lucrurile sau în timpul acestui an lucrurile se vor schimba? Astfel încât să se mai economisească prin fuziune anumite uh, posturi foarte înalte pentru că, de fapt, uh, atribuțiile sunt similare. Uh, o altă observație. Ar fi foarte important pentru mine să știu dacă inițiativa Smart Savings uh, ar putea să se concretizeze și în cifre. Uh, găsesc că este o inițiativă binevenită, doresc să sprijin ceea ce faceți dumneavoastră din acest punct de vedere, este meritoriu, dar care este rezultatul? și uh, ar fi important să ne spuneți și uh, care sunt uh, competențele repartizate la nivelul conducerii, pentru că în felul acesta știm ce fac unii, ce fac alții. Noi ținem seama de răspunsurile care ne-au fost furnizate, dar cred că trebuie să avem și negru pe alb cine ce face. După aceea, mi se pare că ne confruntăm și cu o situație de-a dreptul comică. În rapoartele legate de activitatea uh, ambasadorilor, uh, peste 47% ne spun că angajații lor dispun doar de o calificare medie. Deci, uh, dacă ne spun jumătate din ambasadori că Nimic nu s-a făcut în ce privește calificarea uh, colaboratorilor lor, este vorba și de uh, competențe ale comisiei, ale oamenilor de la DEFCO. Ei bine, mie mi se pare că nu trebuie să uh, rămânem indiferenți față de rezultatul acestor răspunsuri din partea ambasadorilor. Iar, de asemenea, aș adresa o rugăminte curții de conturi să ne răspundă la întrebările pe care noi le-am formulat și nu ni s-a răspuns care este nivelul costurilor de recrutare. Cât ne costă să recrutăm un ambasador al acestor servicii din partea unui stat membru? De asemenea, aș vrea să știu dacă și Curtea de Conturi analizează mai atent schema de personal, cum este organizat personalul, nu cumva există și suprapuneri în atribuții. Acest lucru trebuie să fie analizat pentru că dumneavoastră aveți experiență în ce privește disputele legate de competențe. Aș vrea, deci, să vedem Eh, și dacă cei care sunt reprezentanții noștri eh, se ridică la nivelul așteptărilor. Mulțumesc, doamna Grâns, vedere cu următorul. <clears throat> Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Dat fiind că serviciul este unul nou, eu cred că a avut o activitate foarte bună uh, atât în activitățile propriu-zise cât și în gestionarea bugetului vă confruntați cu foarte multe provocări în legătură cu recrutarea, ați moștenit un sistem IT de la Consiliu, a trebuit să achiziționați clădiri sigure în părți periculoase ale lumii. Eu consider că v-ați ridicat la înălțimea așteptărilor Încă un lucru, atunci când am examinat bugetul pe 2013, am fost raportor pentru alte secțiuni. Uh, un lucru care m-a frapat a fost uh, uh, rata de schimb și expunerea la această rată de schimb, la fluctuările sale. Vă puteți, aveți în vedere măsuri de reducere a acestei expuneri la fluctuațiile ratei de schimb în viitor? Domnul Mulțumesc. Cred că în Europa am făcut un pas semnificativ care și în relațiile internaționale ne eh, oferă posibilități de acțiune suplimentară. Una din problemele principale din Europa este șomajul în clipa de față și mai ales șomajul în rândul tineretului. Vă puteți imagina ca serviciul de acțiune externă să se specializeze mai mult inclusiv pe configurarea unor relații economice, inclusiv în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii, astfel încât ele să uh, creeze o uh, șansă de stabilire, de contacte, de furnizare de informații, astfel încât ambasadele europene să poată să își asume și o coordonare a informațiilor din acest punct de vedere între statele membre, astfel încât potențialul de uh, acțiune și de redresare al Europei din acest punct de de vedere să se îmbunătățească și schimburile inclusiv între tineri să se îmbunătățească. Mulțumesc, Boguslav Sonic. Dziękuję panie przewodniczący. Pani Katrin Ashton przedstawiła pana. Mulțumesc foarte mult, doamna Ashton. L-a prezentat pe domnul Sullivan uh, ca un expert și în ceea ce privește relațiile cu Rusia, deci profit de prezența sa pentru a pune câteva întrebări legate de acest subiect. Susțineți, susține Comisia poziția Uniunii Europene în legătură cu independența de energetică de Gazprom. Cum vedeți uh, viitorul acestei dispute? În al doilea rând, uh, Ministerul de Externe polonez a contactat-o pe doamna Ashton recent, solicitându-i ajutorul în ceea ce privește uh, repatrierea rămășițelor pământești ale uh, celor care au decedat în accidentul aviatic din Rusia. Înainte de întâlnirea de la summitul Rusia-UE, această problemă a fost menționată doamnei Ashton. Considerați, doamne domnule O'Sullivan, că uh, se va ajunge la un rezultat pozitiv uh, în legătură cu această solicitare. Mulțumesc pentru aceste întrebări, stimați colegi, și îi dau acum cuvântul domnului O'Sullivan. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund la întrebările care au fost uh, puse în numele doamnei înalt reprezentant. Domnule Odi, în ceea ce privește perimetrul discuției, întrebarea dumneavoastră era una politică și nu birocratică. Răspunsul birocratic este că suntem aici pentru a răspunde pentru gestionarea administrativă a bugetului și a fondurilor gestionate prin instrumentele politicii externe Acestea sunt fondurile pe care suntem uh, responsabili. Uh, serviciul nu este o instituție nouă, suntem doar o instituție nouă din două motive pentru a ne putea controla în legătură cu utilizarea bugetului, pentru a putea fi controlați de către autoritatea bugetară, adică Parlamentul, și în al doilea rând, doamna Ashton are autonomie în ceea ce privește gestionarea personalului. În, al, în alte sensuri, nu suntem o instituție și trebuie să colaborăm cu celelalte instituții. Așadar, perimetrul discuției ține de bugetul administrativ. Uh, iau notă de acest lucru și mulțumesc curții de conturi pentru observațiile făcute. Însă, Mă bucur că cel puțin pentru acest an nu au fost identificate erori materiale în gestiunea financiară. În gestiunea financiară, ă, ca și în muzica pop, ă, contează cel mai mult ultimul șlagăr. Adică este foarte bine că anul trecut am avut rezultate bune pentru că acest lucru ne permite să oferim asigurări rezonabile în legătură cu funcționarea noastră în viitor. Acționăm în uh, locații periculoase unde nu putem să controlăm pe deplin uh, ceea ce se întâmplă cu fondurile. Însă întotdeauna lucrăm pentru a uh, păstra un standard înalt. În legătură cu sugestia dumneavoastră de audit, domnule Odi, nu știu un lucru este clar, că unul dintre avantajele principale ale creării acestui sistem a fost că s-a schimbat contextul în care statele membre văd activitatea diplomatică bilaterală. Nu înlocuim statele membre, însă acordăm posibilitatea unor sinergii mai mari. Și eu cred că aveți dreptate și că dacă conlucrăm în statele terțe și dacă împăr- împărtășim costurile, imobilele, costurile administrative, acest lucru poate să uh, ducă la progrese considerabile. Este ușor să spunem acest lucru, însă mai dificil să o facem în practică. Deja puteți discuta cu statele membre care au experiență, statele din Scandinave, statele Benelux. Uh, aceștia vă vor spune că este un exercițiu greoi pentru că trebuie sincronizate imobilele, uh, trebuie sincronizate orarele, uh, birourile. Însă în fiecare capitală unde suntem prezenți, uh, suntem angajați să conlucrăm, să creștem sinergia, după cum am făcut în cazul Spaniei, Spania reducea personalul și dimensiunea anumitor misiuni și noi am uh, intrat uh, pentru a compensa acest lucru. În Vietnam, în uh, Ho Chi Minh, am uh, introdus un ghișeu unic pentru acordarea de vize. Deci există exemple pozitive și cred că în 4-5 ani vom putea să venim din nou în fața Parlamentului și să demonstrăm că am schimbat felul în care um, acționăm în Statele terțe în care suntem prezenți, eh, că răspundem contribuabilului european și național. Și m-ar bucura dacă am putea să lucrăm mai rapid. Însă suntem eh, extrem de activi în acest sens, eh, planificăm extinderea acestor rețele. În ceea ce privește problema multilingvismului, credeam că site-ul nostru este tradus în mai multe limbi, însă vom lucra pe, acest, pe această temă. Luăm în serios uh, și cei care mă cunosc știu că iau foarte în serios mm, tema multilingvismului în serviciul public european. Doamna Iala, în ceea ce privește uh, mobilitatea, o te pare foarte importantă. La serviciul de acțiuni externe sincronizăm avem un proces intern de mobilitate. În fiecare an, un sfert din personalul din delegații se deplasează. Deci, în fiecare an, 25% din angajați uh, sunt rotați, șefii de delegație, șefii de subsecție și așa mai departe. Introducem un proces similar de mobilitate Mm, astfel ca la fiecare patru ani uh, personalul să uh, își schimbe postul. Astfel încurajăm uh, pe cei de la sediul principal să înțeleagă că în serviciul diplomatic, dacă vrei să ai o carieră pe termen lung, trebuie să activezi și într-o delegație. Într-o delegație. Nu, asta nu se întâmpla în trecut direcția generală, însă este direcția în care trebuie să ne deplasăm. Bineînțeles, trebuie să ținem cont și de a, aptitudinile care trebuie să fie dobândite și nu trebuie să aplicăm acest principiu rigid, pentru că nu vrem să pierdem experți pe anumite domenii. Însă, în general, la fiecare patru ani, angajații se deplasează între uh, Uh, diversele reprezentanțe sau în alte funcții. Domnule franca în legătură cu misiunile de observare a alegerilor. Am evaluat uh, costurile fiecarei misiuni. Uh, vă putem transmite aceste date care pot fi discutate. Un cost foarte ridicat este cel legat de securitate pentru că deseori aceste misiuni au loc în contexte politice dificile, însă vă putem transmite informații suplimentare dacă doriți. În ceea ce privește personalul de vârf, problema menționată și de doamna Gresle. Da, înțeleg ceea ce spuneți. Nu cred că uh, practicile noastre sunt foarte divergente față de cele ale statelor membre. De obicei există uh, reprezentanți mai mulți de vârf în diplomație, pentru că trebuie să ai un omolog. Trebuie să existe o persoană care să interacționeze cu diplomații din statele terțe uh, într-o lume diplomatică unde uh, gradul și titlul contează. De asemenea, am moștenit o situație prin care avem colegi și angajați, funcționari mai în vârstă și care implicit au și posturi mai de vârf. Deci am moștenit acești angajați. Dacă ne uităm la situația demografică din serviciul public european, uh, vom vedea în următorii ani uh, vom avea mai multe uh, pensionări și lucrurile se vor schimba încet. În ceea ce privește rentabilitatea, deja am făcut un exercițiu de rentabilitate cu colegii de la DEFCO am examinat în detaliu uh, personalul DEFCO și personalul din delegațiile noastre pentru a ne asigura că fondurile sunt uh, distribuite echilibrat pentru că anumite uh, în anumite locații, în Asia sau America Latină cheltuiam mai puțin și cheltuim acum mai mult în Africa, unde există alte politici. DEFCO acum ajustează delegațiile în sensul unei echilibrări Uh, și avem o nouă evaluare a mm, personalului din delegații pentru a vedea dacă avem uh, suficienți angajați. Concluzia globală este că, în general, avem prea puțini angajați, în special la uh, nivelul angajaților politici. Personalul are noi atribuții și nu avem suficient personal pentru a face tot ceea ce ne dorim doamna Gresle în ceea ce privește costul de recrutare. Nu pot să vă dau o cifră, însă putem să găsim, uh, să calculăm costul uh, perioadei de recrutare. Am trecut printr-o perioadă excepțională. Nu cred că acest lucru se va repeta în viitor. A trebuit să publicăm o, un număr foarte mare de posturi. Am avut uh, peste 9.000 de candidați. În când vom ajunge la viteza de croazieră, după cum spuneam, nu vom mai publica fiecare post în acest fel, nu vom mai trece printr-o perioadă atât de intensă de recrutare. În ceea ce privește eficiența și transparența procesului de recrutare, bineînțeles că se pot aduce critici. Noi conlucrăm îndeaproape cu statele membre și cu Comisia, cu Secretariatul Consiliului în uh, comisiile de recrutare, în preselecție, la interviuri și, foarte sincer, am cerut uh, impresii de la toți cei implicați și ei au spus că uh, am, uh, făcut, am procedat în mod obiectiv și eficient. Uh, dacă se spune că anumiți oameni au fost predestinați pentru anumite posturi, e bine, anumite persoane sunt uh, foarte bine calificate. Uh, câteodată se poate ghici cine va obține un post pentru că persoana respectivă eh, este pur și simplu pregătită pentru postul respectiv. Asta nu înseamnă că nu trebuie să parcurgem procedura obișnuită de recrutare. Eu sunt satisfăcut că recrutarea a fost eh, bună și transparentă. Bineînțeles că, după cum am explicat, economiile reale trebuie să eh, necesită schimbări în anumite regulamente, există problema drepturilor de concedii, legate de concedii, eh, există eh, cazarea oficialilor și examinăm constant modalități de a economisi fonduri bineînțeles că vă vom ține la curent în legătură cu rezultatul acestor activități, în legătură cu redistribuirea responsabilităților. Avem documente, documente interne care explică foarte clar responsabilitățile. Bineînțeles că nicio administrație nu uh, poate fi descrisă perfect de către o fișă de post sau de organigramă Însă noi cred că înțelegem destul de bine cine cu ce se ocupă. În ceea ce, se privește, în ceea ce privește criticile mm, adresate programelor de formare, mm, nu prea știu despre ce este vorba. Este vorba de cifra mm, de la colegii de la DEFCO, însă știu că formarea este un subiect foarte important pe care trebuie să îl facem corespunzător. domnul Von, în ceea ce privește. <laughs> Vă mulțumesc pentru întrebare. Cred că cea mai mare provocare a fost că a trebuit să ă, înființăm sisteme proprii de gestionare bugetară, de gestiune a personalului, de audit, a protec- de protecție a datelor, de acces la documente, tot aparatul administrativ al unei instituții pe care a trebuit să îl creăm odată ce ne-am înființat. Nu a fost ușor în contextul operațiilor continue și în același timp a trebuit să răspundem la crize și la ceea ce se întâmplă în lume, în ceea ce privește rata de schimb valutar care fluctuează. Euro, euro a scăzut cu 5% față de dolarul american și asta a însemnat o sumă în plus pentru bugetul nostru. Uh, acesta este impactul pe care îl pot avea fluctuațiile de rată de schimb valutar asupra activităților noastre. Bineînțeles că trebuie să existe o anumită flexibilitate în buget pentru a ține cont de aceste fluctuații bugetare, uh, valutare. Domnule Rubic, în ceea ce privește provocarea principală, cea economică, ați identificat-o foarte Eh, bine, eh, ocuparea este și șomajul este una dintre consecințele principale și cele mai îngrijorătoare ale crizei actuale. O parte din soluțiile, soluție ține de angajarea mai uh, intensă cu economia europeană. Creșterea economiei globale va veni în special din afară și Europa va trebui să poată să profite prin politica comercială uh, de acest lucru. Noi conlucrăm cu uh, mediul de afaceri local, uh, prin camerele de comerț, prin relații directe, uh, de exemplu la Beijing. Acum încercăm să reprezentăm mediul de afaceri european în afară și să ajutăm companiile care încearcă să intre pe piețele respective există un pachet de acces pe piață uh, prin care încercăm să susținem companiile care încearcă să se implice pe piețe externe. Uh, conlucrăm cu Business Europe și cu diverse organizații pentru a ne asigura că Serviciul European de Acțiuni Externe ajută comerțul european, mediul de afaceri european să beneficieze de oportunitățile care uh, apar. Doamna Ashton a fost invitată la uh, o adunare anuală uh, a ambasadorilor cu mediul de afaceri. În ceea ce privește întrebarea legată de Rusia, domnule președinte, <coughs> tocmai vreau să răspund la întrebarea domnului Sonic. Uh, am vorbit la Comisia AFET ieri în legătură cu acest summit. Problema energiei este una foarte controversată în relația cu Rusia. Al treilea pachet energetic este contestat de către colegii din Rusia. La summit am adoptat o linie dură că pachetul va fi aplicat peste tot, în tot teritoriul Uniunii Europene. Există o anumită flexibilitate în pachetul respectiv care poate să fie utilizat în cazuri excepționale, însă am transmis un mesaj clar că Gazprom și alți operatori ruși vor trebui să respecte regulile pieței unice. Nu am discutat cazul antitrust pentru că este un caz care ține de confidențialitatea de afaceri, este vorba de Direcția Generală Concurență, Există și alte companii implicate în asemenea cazuri, Microsoft și altele, așadar nu cred că uh, ruși, rușii pot să fie acuzați că um, se um, implică prea mult. Uh, în ceea ce privește repatrierea rămășițelor pământești, acest lucru s-a menționat. Întotdeauna încercăm să susținem statele membre în situații punctuale, câteodată delegații au probleme bilaterale, însă ni se solicită să ajutăm și să contribuim uh, la problemele statelor membre și întotdeauna încercăm să ajutăm. Uh, vom, am acționat și în acest uh, caz și vom continua să, să oferim toată asistența care ne va fi solicitată. Sper că am acoperit tot câmpul întrebărilor care au fost puse. Bineînțeles, însă vă stau la dispoziție pentru a suplimenta informațiile în scris sau în orice, în orice alt fel veți considera necesar. Dziękuję bardzo. Mulțumesc domnului Sullivan. Și mai avem două înscrieri la cuvânt acum. O întrebare din partea doamnei Gresle adresată domnului Pinkson. Da? Mai aveți o întrebare? Nu, ea s-a formulat, deci așteptăm răspunsul domnului Pinkson. Mulțumesc, domnule președinte. Voi răspunde foarte pe scurt două aspecte. Iar poate pentru cel de-al doilea aspect, poate dumneavoastră veți putea da cuvântul colegului meu, domnului Tome. Când am decis la nivelul curții de conturi să audităm serviciul de acțiune externă, am discutat în Camera 3, Complexul 3, care răspunde de politică externă, și în completul camera uh, din care face parte domnul Tome, numărul 4, în care este vorba despre diversele tipuri de cheltuieli. Dar, până la urmă, cele două echipe au considerat că nu trebuie să existe decât un singur audit care va include aspecte legate de cheltuieli administrative, de pildă politicile legate de clădiri. Ar fi un uh, audit mai cuprinzător, iar până acum nu am decis la nivelul Camerei 3 care trebuie să fie domeniul uh, de uh, analiză precis. Va cuprinde aspecte legate de politici, dar și de administrarea cheltuielilor. Deci ambele domene, uh, domenii vor fi analizate. Din acest punct de vedere, doresc să răspund întrebării doamnei Gresle și poate colegul meu, domnul Tome, ar putea și el să își expună punctul de vedere și răspunsul uh, la întrebarea doamnei Gresle. Vă rog dacă doriți să răspundeți. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă amintesc care este uh, domeniul de uh, activitate asupra căruia ne concentrăm în ce privește cheltuielile administrative. Uh, Capitolul 9 din raportul nostru se referă la cheltuielile administrative ale tuturor instituțiilor uh, care uh, fac parte din Serviciul de Acțiune Externă, iar plățile pentru 2012 încep uh, nu au conținut erori materiale, conform raportului nostru. Noi am spus că eroarea a fost de 0,1% uh, în ce privește cheltuielile. Au fost uh, 55 uh, de tranzacții analizate și eroarea aici a fost de 7%. Uh, am analizat activitatea în baza uh, raportului controlorilor de sistem. Am constatat că au existat câteva puncte slabe uh, care au fost uh, menționate de colegul meu, domnul Pixten. În plus, am analizat circumstanțele speciale uh, în activitatea Serviciului de Acțiune Externă, iar noi când ne programăm activitatea noastră și facem acest raport de analiză anuală, uh, ne bazăm inclusiv pe datele pe care le primim din partea raportului intern de audit, iar în ce privește Serviciul de Acțiune Externă, am constatat că riscurile erau legate de circumstanțele deosebite uh, legate de activitatea Serviciului de Acțiune Externă, un serviciu nou înființat. În acel moment ținea de acordurile care au fost încheiate cu directorii diverselor directorate din cadrul Comisiei și, în plus, apreciem că au existat și dificultăți în uh, colaborarea cu delegațiile care acționează într-un mediu extern. Mulțumesc. Mai avem uh, trei persoane care doresc să îi adresez întrebări domnului Sullivan Jigerski, Odi și doamna Gresle. Și după aceea vom încheia dezbaterea. Domnul Jigerski mai întâi. Da. Uh, în ce privește proprii dumneavoastră angajați colaboratori, Există reprezentanți care sunt trimiși uh, din motive speciale, de pildă în ce privește echipa uh, legată de relația cu Rusia, persoana care răspunde de probleme energetice, uh, este specializată în ce privește problemele energetice, există competență din acest punct de vedere, există specializări ale experților din acest punct de vedere al competențelor pentru diversele domenii sau Există persoane care acționează doar într-un sector pentru că au competențe doar pentru acel sector concret și uh, care, din acest punct de vedere, uh, sunt angajați pentru că, să spunem, sunt specializați pentru uh, sectorul energetic în echipa dumneavoastră. Mulțumesc, Jean-Pierre Odi. Domnule președinte, eu aș vrea să știu ce controlăm noi, parlamentarii, pentru că datoria unui parlamentar într-o democrație este să controleze activitatea executivului. Dacă noi refuzăm descărcarea de gestiune, uh, trebuie să uh, existe o reacție din acest punct de vedere al Comisiei. Eu aș vrea să înțeleg și dacă l-am înțeles bine pe domnul Sullivan, este că descărcarea noastră de gestiune se referă la cheltuielile administrative. Eu înțeleg că există trei membri ai curții de conturi care uh, s-au pronunțat în legătură cu un ansamblu al cheltuielilor administrative. Deci există un singur audit uh, în legătură cu cheltuielile administrative. Noi ce ne uh, exprimăm prin votul nostru? Ce uh, anume uh, descărcăm noi de gestiune. Pentru că Oare la următoarea descărcare de gestiune va fi ultima înainte de alegerile parlamentare? Cum vom răspunde cetățenilor? Ce am făcut noi în calitate de membri ai Comisiei de Control Bugetar? Mulțumesc, doamna Gresle. Îmi pare rău aș vrea să obțin o clarificare din partea cursii de conturi. Câteodată e chiar plăcut când primești un răspuns la întrebări pe care nu le-ai formulat. Dar în raportul dumneavoastră uh, uh, a dorit să uh, furnizez câteva sugestii uh, care sunt costurile legate de recrutare, care sunt costurile exacte legate de cheltuielile înaltei reprezentante. Deci, uh, eu nu cred că uh, trebuie să repet insistența asupra acestor obiecte. Bun, atunci să lăsăm reprezentanții curții de conturi să mediteze asupra răspunsurilor. Și și acum răspunsul domnului Sullivan. Da, adresat domnului Sikerski. Răspunsul este da. Avem experți specialiști din partea diverselor delegații ale Comisiei în delegațiile noastre. Numărul nu este atât de mare cum ni l-am dorit, pentru că există și la nivelul direcțiilor comisiilor probleme de personal în clipa de față, dar recurgem la experții Comisiei în sectorul energetic sau în probleme de afaceri interne. Deci, pe și sperăm ca în uh, anul acesta să putem completa această echipă de uh, experți uh, pentru ca analizele pe care le fac delegațiile să poată să fie cât mai profunde. Deci, Comisia nu ne poate pune la dispoziție un număr suficient de mare de experți uh, cum ne-am dorit, dar bineînțeles că putem lucra și cu uh, delegațiile de la fața locului, pentru că există la Moscova, de pildă, uh, o persoană care are competențe și în ce privește politica energetică cu care putem să colaborăm când configurăm delegația de la Bruxelles. Dacă pot să-i răspund și domnului Odi. Formal, Parlamentul este solicitat să se pronunțe sau nu în favoarea descărcării de gestiune pentru cheltuierile administrative care țin de responsabilitățile uh, înaltei reprezentante știu că puteți să vă pronunțați și în legătură cu bugetul de care dispune Comisiei, pentru că și din acești bani îi e, e, revin fonduri doamnei Ashton. Are responsabilități legate de instrumentele care sunt specifice Serviciului de Acțiune Externă și care țin de cheltuielile pe care serviciul doamnei Ashton este intitulat să le desfășoară. Deci, formal, dacă înțeleg bine, este vorba despre descărcarea de gestiune a cheltuielilor administrative, dar bineînțeles, înțeleg că uh, nu putem separa în totalitate acest buget de activitatea de acțiune externă a serviciului condus de doamna Ashton. Și din acest punct de vedere, examenul uh, făcut, auditul uh, efectuat de către curte s-a desfășurat. Dar, sigur, concentrarea a fost pe uh, cheltuielile administrative și concluzia raportului curții este că banii au fost corect folosiți. Deci, ă, așa văd eu lucrurile și ă, din acest punct de vedere pot să vă răspund. Bun. Dacă la întrebarea doamnei Gresle doriți să răspundeți, da. Eh, domnul Pinkston. Sigur, doamne Gresle, eh, sugestiile dumneavoastră eh, au fost foarte binevenite și la colegul Fazagaș, dar încă nu am luat o decizie legată de obiectul concret care trebuie să Uh, fie în atenția raportului de audit. Dar am fost foarte atenți la sugestiile dumneavoastră și vă mulțumim pentru ele. Deci am ajuns la finalul dezbaterii noastre. Vă mulțumesc uh, foarte mult și domnului Sullivan Nous allons procéder maintenant. Vom trece acum la voturi. Este vorba despre raportul pentru aviz al domnului Jean-Pierre Odi în legătură cu raportul anual pe 2011 privind activitatea Băncii Europene de Investiții. Domnule Gaier, da. Mulțumesc, domnule președinte. Din punctul de vedere al grupului nostru, am putea vota în bloc toate uh, rapoartele, uh, toate propunerile de amendamente ale domnului Odi și ale doamnei Herzog pot fi votate în bloc din punctul de vedere al grupului nostru politic. Mulțumesc foarte mult. Deci, avem două blocuri de amendamente care sunt propuse la vot. Dacă toată lumea este de acord să votăm în bloc, odată de la amendamentul 1 până la 10, să le supunem la vot în bloc și după aceea de la 11 până la 15, de asemenea vot în bloc. Dacă sunteți cu toții de acord, putem proceda ca atare. Cine este pentru? Bun pentru blocul 1 până la 10, pentru, împotrivă, o abținere. Se adoptă blocul numărul 2, amendamentele 11 până la 15, da, voturi pentru, voturi împotrivă, nu există abțineri, Bun, deci se adoptă de asemenea și ajungem în felul acesta la uh, votul cu apel nominal. Bun, votul final. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, S-a închis votul. Paisprezece voturi pentru, nu există voturi împotrivă, nu există abțineri. Sincere, felicitări! Mulțumesc foarte mult! Domnule Odi, vă rog! Mulțumesc colegilor, raportorilor din umbră, secretariatului și serviciilor Băncii Europene de Investiții care uh, m-au ajutat să corectez câteva erori de apreciere și acest raport pentru aviz va fi transmis Comisiei Econ, dar uh, și nu aveam competențe în baza regulamentului, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, Jean-Pierre. Deci, putem încheia ședința noastră, întâlnirea următoare, 21 ianuarie, la ora 15 la Bruxelles și vom avea întâlniri și pe 22, 23, 24. Mulțumesc, la revedere!